colegas, vamos a proceder a las explicaciones. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Haideți să trecem acum la explicațiile de vot. 38 de colegi au, au cerut să ia cuvântul pentru explicațiile de vot. Mai așteptăm un pic, în așa fel încât să se risipească îngrămădeala. And we will Il part... Vă rog foarte mult, cei care părăsesc sala, încercați să ieșiți repede din sală, în liniște, în așa fel încât să putem începe explicațiile de vot, care de fapt sunt mai mult de 40 de colegi care au cerut să iau cuvântul. Și fiecare dintre colegi va avea, ca de obicei, un minut. Mai întâi, referitor la raportul domnului Băghe, mobilizarea Uh, instrumentul european de flexibilitate. Are mai întâi cuvântul domnul Silvestris. Domnul Silvestris, vă rog, arăpeți cuvântul. Grazie, președinte. La... Mulțumesc, domnule președinte. Activarea instrumentului de stabilitate evidențează cât de multă nevoie de flexibilitate avem în bugetul Uniunii Europene cu atât mai mult cât creditele de plăți, cât și creditele de angajamente au fost reduse pentru multe linii bugetare, iar cele de la rubrica 1 și cele de la rubrica 4 nu ne permit să finanțăm în mod suficient prioritățile fixate de Parlament și de Consiliu. Și instrumentul de flexibilitate va fi folosit pentru a furniza uh, 375 de milioane credite de angajamente la rubrica 1A și de uh, 967 de milioane pentru rubrica 4. Activarea instrumentului de flexibilitate pentru a um, uh, finanța strategia Europa 2020 va permite ca să putem uh, finanța cele priorități și acest lucru a justificat votul nostru. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Hennen pentru un minut. Domnule președinte, de unde vine ideea că te poți îmbogăți din subvenții? Nu e adevărat în ceea ce privește pe indivizi și nu e adevărat nici în ceea ce privește națiunile. Dacă ar fi, atunci Grecia ar fi cea mai bogată țară din Uniunea Europeană. Iar uh, Germania ar fi săracii Europei care s-ar plânge de pachetul de salvgardare primit de la Atena. Și vedem că în Uniunea Europeană e tocmai invers. Pentru că, iată, a primi subvenții e un lucru dăunător PIB-ului și acest lucru e valabil între state, între indivizi. Până la urmă, oamenii vor începe să-și, uh, să, fa- să-și uh, aranjeze lucrurile ținând mâna la cerșit. Așa că, iată care este situația, iată ce principiu veghează în, uh, asupra relațiilor dintre state. Uh, Cheltuiala, cheltuirea excesivă este cauza problemelor noastre și niciodată nu va fi soluția. Mulțumim. În ceea ce privește raportul Bazani și Fernandes, are acum cuvântul domnul Ashley Fox. Thank you, Mr. President domnule președinte. Noi am adoptat astăzi bugetul Uniunii Europene pentru 2012 și cu o uh, sporire a cheltuielor de 2%. Uh, pentru unele state membre e o victorie asupra Parlamentului European și asupra Comisiei. Uh, Comisia a cerut o creștere de 4,2%, iar Parlamentul dorea o creștere de 5,3% și asta într-un moment în care guvernele naționale trebuie să sporească taxele și să reducă cheltuielile uh, la ei acasă. Ar putea oare ilustra mai bine modul în care atât Comisia cât și Parlamentul uh, sunt departe de viața reală, de lumea reală. După părerea mea, o creștere de 2% este deja mult prea mult. Ar trebui să reducem bugetul european și să uh, punem deoparte banii contribuabililor europeni Comisia ar trebui să se concentreze pe o cheltuire înțeleaptă a banilor disponibili. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul George Lyon. Uh, uh, Domnule președinte, doresc și eu să sprijin proiectul de buget votat azi. Salut acordul găsit între Parlament și Consiliu pe bugetul 2012. Au fost luate decizii foarte grele la nivel național uh, în Uniunea Europeană pe bugete și Uniunea Europeană are datoria de a-și asuma uh, rolul în criza economică, pentru că peste tot e austeritate. De aceea eu uh, solicit doar creșterea de 2% care a fost uh, uh, votată astăzi, care este mult sub solicitarea Comisiei de 5% și mult sub solicitarea Parlamentului. Eu cred că a fost corect să procedăm așa. Este o manieră realistă de a aborda lucrurile și salut faptul că colegii au sprijinit acest proiect de buget. Îi felicit pe colegii care au negociat săptămâna trecută. E o decizie bună, una care Uh, iată, face ca imaginea Parlamentului să fie una bună proiectată la nivelul opiniei publice. Are cuvântul domnul Peter Iar. Mulțumesc. Domnule președinte, constatăm că Parlamentul European a respectat mandatul de negociere, am uh, votat un buget în uh, termenul calendaristic, e foarte bine asta, dar este și o veste proastă. M-am supărat să aflu că statele membre constant vin cu noi sarcini pentru Parlamentul European și transferă noi sarcini către Parlamentul European, dar mai apoi, când e vorba de finanțare și când e vorba de alocarea de bani, statele naționale nu mai fac nimic. Sarcina noastră pentru viitor asta va trebui să fie. Trebuie să avem un acord echitabil, pentru că sarcini în plus pentru Parlamentul European înseamnă automat și finanțare adițională. Deci e clar. Tocmai de aceea m-am abținut de la votul pe uh, de, de la acest vot. Ideea este că e important că Parlamentul a reușit să dea curs uh, răspunderii sale și asta încadrându-se perfect în calendar. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Silvestris. Domnule președinte, după 15 ore de negocieri constructive, Bugetul 2012 a ajuns la 129,2 miliarde de euro, ceea ce corespunde poziției Consiliului din luna iulie a trecut. Însă s-a ajuns la 147,3 miliarde de euro pentru creditele de uh, plăți, cu 2 miliarde mai mult față de poziția Consiliului. Acum, cum spuneam, am înțeles că nu va exista vreo manevră în ce privește creditele de... Eh, nu va exista marjă de manevră mai mare în ce privește creditele de plăți, cu atât mai mult cu cât bugetele naționale se află în mare dificultate și atunci Parlamentul a insistat mai mult asupra creditelor de angajament, acordând multă atenție competitivității și politicii externe. De aceea eu mi-am am votat pentru acest buget pe anul 2012 pentru că s-a găsit o soluție uh, la capitolul competitivitate, mai ales acum în vremuri de criză și sperăm că să vom avea creștere economică pe viitor. Și de asemenea vreau să spun că este prima oară când s-a ajuns uh, uh la un acord în ce privește uh, acest buget potrivit noi proceduri în tratatul de la Lisabona. Mulțumesc. Acum, asupra raportului domnului Tremosa, are cuvântul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 Mulțumesc, domnule președinte. Din anul 2010 încoace, traversăm mai ales în zona euro o criză fără precedent. Uh, e vorba de datoriile suverane ale țărilor uh, europene și vedem că instrumentele europene nu sunt suficiente pentru a lupta împotriva speculei din partea piețelor. Și unul dintre instrumentele de care dispunem în zona euro reprezintă Banca Centrală Europeană, a cărei ambiție politică pentru a pune capăt acestei crize a datoriilor suverane și pentru a uh, interveni este insuficientă. Mai întâi, tre trebuie să renunțăm la uh, um, aceste uh, um, dobânzi exagerate care uh, pun capăt posibilității de a ieși din criză. În al doilea rând, trebuie să intervenim pe piețele secundare și asta în momentele bine precise, bine alese. Trebuie să utilizăm toate fondurile de care le avem uh, la dispoziție pentru a lupta împotriva speculei, pentru a proteja moneda noastră comună. Și Banca Centrală trebuie să fie o bancă care intervine în ultimul resort. Uh,

Mulțumesc, Și acum, încă o dată, domnul Silvestris. mulțumesc, domnule președinte. Raportul pe care ni l-a prezentat astăzi Banca Centrală Europeană, conține date care mi se par deosebit de interesante. În anul 2010, 1334 de miliarde de euro a fost excedentul din exercițiul bugetar al Băncii Centrale Europene față de anul dinainte și s-au um, aplicat taxele dobânzii, ratele dobânzii mult mai scăzute pentru credite și în plus Banca Centrală Europeană a cumpărat o mare parte din obligațiile de stat pentru a finanța datoriile suverane. Iar Consiliul Executiv a hotărât să importe 1371 de miliarde de euro sub formă de rezerve și astfel limita maximă uh, a BCE a fost mărită și 160 de milioane de euro a fost suma pe care Banca Centrală Europeană o va putea să o afecteze pentru a ajuta băncile din uh, țările membre ale zonei euro. În plus, uh, a făcut foarte multe acțiuni în ce privește prețul tonei de aur și a fost foarte bine pentru că și fondurile proprii au fost mă mărite, precum uh, și uh, au, au fost scăzute activele toxice din portofoliul de interese al Băncii Centrale Europene. Astfel, politica monetară uh, și programul de achiziționare de obligațiuni va fi util pentru întreaga zonă europeană. Domnule Silvestri, dumneavoastră ați folosit dublu timpului ce v-a fost acordat. De aceea, la următorul raport, nu vă voi da cuvântul în așa fel încât să compensăm. Și acum, raportul care inițial era al domnului Goerens, dar care a renunțat la paternitate, uh, referitor la uh, măsurile uh, care însoțesc producția de banane, are cuvântul? Hans-Peter Mayer. Domnule președinte, am, fost, uh, am votat împotriva acestui raport pentru măsurile de însuțire a banilor, fiindcă nu se respectă prevederile tratatului de la Lisabona. Proiectul de raport permite Consiliului să ia decizii importante singur în ceea ce privește 10 state ACP. Nu avem niciun motiv politic și juridic uh, să nu fim implicați în procedura actelor delegate pe politica de dezvoltare. Parlamentul ar trebui, din potrivă, să fie implicat și în calitate de reprezentant al popoarelor noastre să acționeze. Trebuie să aibă un, un, o voce în procedura de codecizie ca să poată să influențeze modul în care sunt utilizați banii contribuabililor. Pentru perioada post-2013, Consiliul a spus că Uh, va ține cont de uh, implicarea Parlamentului în actele delegate. Dar mie mi se pare că această formulare încalcă flagrant prerogativele Parlamentului și nu pot fi de acord cu așa ceva. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Cashman. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, noi am votat pentru acest raport. Uh, pentru că nu am avut nicio garanție că vom găsi alternative, surse, surse alternative de finanțare. Mai mult decât atât, noi nu putem să ne purtăm lupta interinstituțională pe spinarea săracilor lumii. Acordul acesta e parte a concilierii și noi trebuie să fim văzuți ca un partener, partener viabil în timpul concilierii. Măsurile de însoțire a bananelor sunt parte a acestui pachet uh, și conțin uh, includerea actelor delegate pe viitor, ceea ce înseamnă că Parlamentul va fi implicat pe viitor în instrumente de finanțare. E regretabil faptul că Consiliul nu a uh, uh, vrut să ne implice mai mult. Oricum, ideea este că nu se va crea acum un precedent și că pe viitor, oricum, actele delegate vor fi, însoți, vor fi incluse. Domnule Silvestris, aveți cam 30 de secunde pentru următoarea intervenție. 10 secunde. Parlamentul European este pregătit să accepte pachetul de compromis atâta timp cât uh, Uh, durata de validitate a instrumentelor este totuși foarte scurtă, dar din cauza rigidității Consiliului nu am putut să îmbunătățim aceste instrumente, mai ales în ce privește egalitatea între colegislatori 20 secunde, mai puțin de jumătate de minut. Mulțumesc, domnule Silvestri. Trecem acum la raportul domnului Scholz în ceea ce privește stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate. Și din nou, domnule Silvestri, aveți cuvântul la revisiune di metà percorso prevista ai sensi dei regolamenti Regulamentul constitutiv al instrumentelor financiare a avut drept efect să existe o discrepanță între Parlament, Consiliu și Comisie, mai ales în ce privește aplicarea programelor plurianuale pentru țările în curs de dezvoltare și din cauza acestei discrepanțe de opinie a trebuit să existe mai multe trialoguri și astfel s-a ajuns la cele patru propuneri de compromis. În cazul instrumentului pentru țările industrializate s-a făcut o modificare astfel încât să se extinde domeniul de acoperire al regulamentului uh, către uh, țările din Asia și din America, deci mult mai multe țări decât cele care de obicei erau beneficiarele acestor fonduri. În plus, s-au inclus în textele regulamentului uh, alocații specifice pentru anumite regiuni și anumite țări în termeni uh, procentuali dar n-ar trebui să existe uh, um, o atingere adusă acelor fonduri care fusese uh, um, adoptate înainte de către Comisie Parlament și Consiliu. Mulțumim, trecem la explicația asupra raportului domnului Logbiller, instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială. Are cuvântul mai întâi domnul Ľudské práva a demokracia a právny štát sú základnými hodnotami, na ktorých je... Mulțumesc, domnule președinte. Valorile pe care se bazează Uniunea Europeană sunt uh, stipulate în tratat și sunt întărite de Carta Fundamentală. Uniunea Europeană sprijină respectarea drepturilor omului și și sprijinim uh, ajutorarea terțelor state. Avem un nou instrument pentru promovarea democrației la nivel mondial. Acesta are potențialul de a spori transparența ajutorului acordat terțelor state pentru a îmbunătăți uh, lucrurile de acolo. Parlamentul European are legitimitate democratică, uh, el reprezintă cetățenii europeni și de aceea e o chestiune de principiu să fie respectate și consolidate prerogativele acestuia. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Silvestri are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Textul asupra căruia am votat creează un instrument pentru democrație și drepturilor omului, care va participa la dezvoltarea democrației și a statului de drept și la respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Pentru a ne asigura că acest instrument va fi eficient și coerent, este nevoie de o bună coordonare între statele membre și mai ales o coordonare între ajutoarele acordate în cadrul acestui instrument, pentru că acestea să fie acordate numai acelor țări care cu adevărat respectă drepturile omului. În acest sens, întotdeauna am cerut toleranță zero pentru nerespectarea drepturilor fundamentale, oricare ar fi acestea iar Carta Drepturilor Fundamentale, datorită Tratatului de la Lisabona, are acum un caracter obligatoriu și anume un temei juridic. Valori de principiu au devenit astfel drepturi. Și votul de astăzi uh, uh, oferă mai multă putere acestui temei juridic. Mulțumesc, domnule Silvestre. Acum are cuvântul domnul Hannan. Domnule președinte, e greu să să nu fim amuzați de faptul că cei care condamnă cel mai mult imperialismul și colonialismul semnează tocmai documente care implementează această ideologie. Se discută despre antidiscriminare, despre acces la contraceptive, despre federațiile locale pe modelul multinaționalelor, dar apar două întrebări. Oare chiar credeți că avem noi banii ăștia să ajutăm pe oamenii ăștia, dat fiind ce se întâmplă în Europa? Și în al doilea rând, dacă analizăm ce se întâmplă în acele țări uh, sărace, în momentul în care acestea aderă la Uniunea Vamală, de ce credeți că ne-ar lua ei exemplu, dat fiind ceea ce se întâmplă acum la noi? Mulțumesc! Avem raportul Mitchell în ceea ce privește instrumentele de finanțare pentru cooperare și dezvoltare și are cuvântul domnul Silvestris. Președinte. Domnule președinte, obiectivul cooperării pentru dezvoltare este eliminarea sărăciei în acele țări care fac efortul de dezvoltare durabilă. Și, în plus, se dorește uh, ajutarea acestor țări pentru a atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Planul de acțiune din acest instrument de finanțare a cooperării pentru <coughs> dezvoltare uh, prevede uh, măsuri de ajutor pentru sectorul zahărului, Uh, <clears throat> măsuri de ajutor pentru Africa de Sud și de asemenea pentru 47 de țări din uh, America Latină, um, Asia și Orientul Mijlociu. Obiectivele de dezvoltare ale mileniului sunt principalul punct de referință al acestui instrument de finanțare, pentru că se dorește ca sărăcia să fie eliminată și mai ales sărăcia extremă, acele persoane care trăiesc cu mai puțin de un euro pe zi. O, un o treime din ajutorul uh, public italian pentru dezvoltare este gestionat de către Comisie și așa se întâmplă și pentru alte state membre, de aceea am votat pentru acest raport. Mulțumesc. Acum trecem la raportul domnului Brian Simpson în ce privește datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri și are din nou cuvântul domnul Silvestris. Domnule președinte, nu vorbesc de două ori da? pentru că numele meu apărea de două ori pe monitor. Fixarea noilor condiții uh, de către legislator, iată obiectivele articolului 290 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Sunt obiective deosebit de importante, indispensabile și trebuie să subliniem acest lucru. În plus, trebuie să garantăm că actele delegate vor putea cu adevărat să uh, uh, fie folosite așa cum prevăd textele. Iar uh, datele statistice referitoare la uh, turism uh, va fi următorul raport despre care se va ocupa Comisia TRAN și sperăm că vom putea să facem la fel ca și pentru transportul rutier de mărfuri. Și astfel vom avea o bună bază de negociere cu Comisia și Consiliul. Mulțumesc, domnule Silvestris. Trecem la raportul domnului Svoboda despre cererea Croației de a deveni membră a Uniunii Europene

Domnule președinte, 20 de ani după declarația de independență a Croației și 8 ani după ce și-au depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, Croația trece prin un moment istoric și a încheiat negocierile de aderare uh, la Uniunea Europeană și am văzut cu cât entuziasm reprezentanții Parlamentului Croat au fost aplaudați uh, astăzi după ce s-a votat pozitiv asupra acestui raport șase ani de pregătiri, șase ani de eforturi și de angajamente care au dus la o modificare radicală a Croației. Rezultatele pozitive ale acestui proces îi vor vor întări legăturile dintre cetățenii europeni și cetățenii croați și îi vor încuraja să participe la următorul referendum și să voteze pentru tratatul de aderare. Și în plus ar trebui ca anumite diferende în suspens, precum cea cu Serbia, să fie uh, soluționate. În plus ar trebui să fie restituite proprietățile și să se acorde drepturile care se cuvin refugiaților. Mulțumesc, domnule Silvestre, să are cuvântul domnul Kleis. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Prin votul pe care l-am exprimat, am vrut să exprim mai întâi o poziție de principiu în ceea ce privește aderarea Croației. Am spus da, dar am spus da cu anumite rezerve. E adevărat, Croația, fără niciun fel de îndoieli, este o țară pașnică, lucru pe care nu-l putem spune de toate țările, uh, despre toate țările care sunt țări candidate. Deci, Croația își are locul său în Uniunea Europeană. Dar, pe de altă parte, încă mai sunt probleme, spre exemplu, corupția și cred că ar trebui mai întâi să ne ocupăm de aceste probleme și să le eliminăm uh, în așa fel încât această țară să poată să devină membră cu drepturi de pline în Uniunea Europeană. Trebuie ca această țară să îndeplinească toate criteriile de la Copenhaga înainte de a putea adera la Uniunea Europeană. Mulțumesc, spune domnul președinte. Trecem acum la următorul raport al domnului Svoboda și anume cererea Croației de a deveni membra Uniunii Europene. Mai întâi are cuvântul domnul Schwab. Prezident. Domnule președinte, mulțumesc. Colegii mei din Baden-Württemberg și cu mine uh, s-au abținut astăzi de la acest vot. Rezultatul însă a arătat că există un sprijin amplu pentru aderarea acestui al 28-lea stat la Uniunea Europeană. Ne bucură asta. Uh, aderarea Croației la 1 iulie 2012 arată că Uniunea Europeană este puternică în continuare și că este o Uniune um, care prezintă interes pentru alții. Croația în ultimii ani a primit sarcini foarte stricte și le-a uh, îndeplinit în mare parte. Cu toate acestea, mulți cetățeni, domnule președinte, susțin că ar trebui să facem tot posibilul pentru ca dreptul comunitar să devină unitatea de măsură a ceea ce avem noi nevoie în Uniunea Europeană. Mulți, uh, multe state membre nu respectă această regulă acum, recunoaștem asta. Cu toate acestea, constatăm și constatăm că în Croația se vor schimba uh, încă unele lucruri până la aderare. Sperăm ca până în 2012 uh, Croația să îndeplinească toate obligațiile, să devină membru cu drepturi de pline noi, cei din Baden-Württemberg, am decis să ne abținem, dar vedem totuși că uh, Croația este impulsionată acum pozitiv să depășească și ultimele obstacole. Are cuvântul domnul Micolașic. Mulțumesc, domnule președinte. De ani de zile, Croația încearcă să devină membru a, al Uniunii Europene. Au fost întreprinse reforme în justiție, în aparatul administrativ, în uh, lupta împotriva corupției. Iar în ceea ce privește legislația, Croația a realizat foarte multe. Uh, există o armonizare bună cu achiul comunitar și pe mai departe vor fi uh, implementate și alte reforme în același spirit. Implementarea reformelor este foarte importantă, mai ales în ceea ce privește respectarea statului de drept. E o sarcină care trebuie prelucrată în continuare. Noi, uh, Cro- Croația împărtășește valorile noastre și tocmai de aceea salut faptul că va adera la Uniunea Europeană. Mă bucură faptul că, în, că la un moment dat vom avea colegi croați în acest Parlament. Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Repo. Arvoisa puhemies, kannatin esitystä, mutta Croatian on pidettävä. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru această uh, Uh, propunere pentru că avem nevoie de Croația în Uniunea Europeană. Croația trebuie să continue cu reformele și va face acest lucru cooperând cu Uniunea Europeană. Este evident că există un sprijin popular în ceea ce privește cererea de arare a Croației și uh, există și această nevoie de reformă, mai ales în sistemul judiciar. Uh, în momentul în care discutăm despre economie, este evident, Croația a făcut eforturi mari pentru a îmbunătăți uh, finanțele sale publice, pentru a crea locuri de muncă și pentru a relansa creșterea economică. Eu am speranța că vom putea Uh, primi în Uniunea Europeană o Croație pașnică, o Croație prosperă, uh, care va continua să facă eforturi. Și poate că într-o bună zi și Serbia se va alătura Uniunii Europene și nu este singura țară din Balcanii de Vest care ar putea să facă acest lucru. Chiar și Macedonia ar putea să facă acest lucru la un moment dat. Mulțumesc, până domnul președinte, și acum are cuvântul domnul Hanan. <clears throat> Domnule președinte, în urmă cu două săptămâni, în ziua în care și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale, domnul Radovici a fost arestat și-a anunțat candidatura în numele Croației secolului 21, un partid care luptă împotriva corupției și care vrea să suprime această economie atât de coruptă. Și e foarte suspicios că a fost arestat și trimite un semnal tuturor celor care poate eventual ar dori să investească în Zagreb. Zagreb. Și am fost întristat să constat cât de mulți oameni din această țară spuneau că aderarea la Uniunea Europeană va fi un antidot pentru corupție. Ei se așteaptă ca odată cu intrarea în Uniunea Europeană să existe atât de multe fonduri, atât de multe mijloace de a-și schimba țara, de a lupta împotriva corupției. Ori, Parlamentul actual din Croația își va trimite deputații ca observatori la Parlamentul European și s-ar putea să existe un precedent periculos, mai ales într-o țară unde au loc arestări în condiții atât de, de uh, suspicioase. Mulțumesc ceva acum la raportul despre ridicarea imunității domnului Uspaschis și are cuvânt domnul Donskis. Thank you, Mr. President. Uh eu mi am exprimat uh, dezacordul cu grupul meu politic și am votat împotriva poziției grupului meu politic în ceea ce privește modul în care s-a evaluat, uh, evaluat ce s-a întâmplat cu colegul nostru Victor Uspaschich. Au fost nenumărate principii care au fost încălcate și uh, s-a ascultat doar o versiune a acestei povești. E vorba de o țară în care uh, procesul a fost unul nedrept, a fost uh, foarte prost organizat. E adevărat că Lituania este o țară democratică și statul de drept există în Lituania, dar nu putem, nu putem uh, spune uh, ceva contrar. Însă, dacă vă uitați la, cazurile, la cazul Timoșenko, spre exemplu, lucrurile se clarifică dintr-o dată. De aceea, eu sunt convins că orice om politic trebuie să aibă ocazia, într-un proces echitabil, să-și apere onoarea. Și vreau să transmit prin votul meu un mesaj către țara mea, și nu anume că nu există această libertate în Lituania. Uh, um, nu știu dacă putem compara Lituania cu Belarusul, pentru că acest lucru ar fi o rușine pentru țara mea. Mulțumesc, spune domnul președinte. Trecem acum la raportul doamnei Beres în ceea ce privește semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Și mai întâi are cuvântul domnul De Angelis. Președinte, la... Domnule președinte, criza nu este numai o amenințare, ci o stare de lucruri care modifică întru totul ideile pe care le avem despre sistemele sociale și politice. Dacă strategia 2020 și succesul său depinde de un angajament al unei Europe Unite, atunci statele membre trebuie să considere că politicile bugetare naționale sunt de interes comun Chiar dacă unele țări avansează mai repede, dacă vom avansa împreună, atunci va fi spre binele tuturor. Și de aceea trebuie să luptăm în mod eficient împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Iar promovarea legăturilor comerciale internaționale și um, uh, întregirea pieții interne ne vor permite să ne bucurăm de competitivitate și creștere economică. În plus, trebuie ca strategia Europa 2020

pactul euro plus la care a aderat i ara mea va contribui la o mai bună coordonare a politicilor economice. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnișoara Băsescu, și acum are cuvântul domnul Silvestris. Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre consecințele crizei economice este creșterea inegalităților și a disparităților, disparității în ce privește competitivitatea între statele membre. Și pentru a face față acestor dezechilibre macroeconomice, avem nevoie de o atitudine simetrică care să lupte împotriva excedentelor și a deficitelor excesive. Și numai dacă vom avea o politică bugetară coordonată și o mai bună monitorizare a bugetelor naționale, vom reuși să facem acest lucru. Greșelile făcute în timpul celor 10 uh, ani de funcționare a Uniunii Economice și Monetare au arătat că este nevoie de o, mai, o guvernanță economică mai eficientă, care ar trebui să se bazeze pe o mai bună aplicare a regulilor stabilite de comun acord la nivel comunitar pe plan național. Mulțumim. Acum are cuvântul domnul Măr. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în cea mai gravă criză a capitalismului în Europa din 30, anii 30 încoace. Răspunsul oferit de guverne în Europa e foarte clar. Austeritatea. Problemele cu care ne confruntăm acum e faptul că oamenii din Europa nu sunt de acord cu soluțiile austerității. Ei nu înțeleg de ce, uh, în timp ce bogații se îmbogățesc, economia europeană uh, e distrusă. Tocmai de aceea avem semestrul european și de control uh, economic. Um, se, um, și acum uh, vedem că se dau uh, lovituri economice de stat în Italia, în Grecia, unde se impun, uh, se impun bugete de austeritate la solicitarea Comisiei. Săptămâna viitoare în Irlanda vom discuta în Parlament despre un buget care uh, vede scăderi de 4 miliarde de euro. Înainte de orice discuție în Parlamentul Irlandez și înainte de orice discuție în societatea noastră, e uh, important să vedem ce se întâmplă în Bundestagul uh, german. Pentru că, până la urmă, asta înseamnă guvernanță economică și monitorizare economică. Mulțumim și acum trecem la raportul în ceea ce privește uh, Uh, piața unică și promovarea acesteia. Primul care intervine este domnul Lyon. Că nu a creit oportun seguir para su Se pare că nu a rămas în sală pentru explicații, atunci dăm cuvântul domnului Silvestre. Domnule președinte, acest prim forum al pieții unice a permis uh, cetățenilor, partenerilor sociali, antreprenorilor și decidenților politici de la toate nivelurile să se reunească. S-a studiat cu atenție documentul comisiei în care se enumerau cele 20 de dificultăți cele mai des întâlnite de către cetățeni și antreprenori. Numai astfel vom putea să reformăm uh, piața unică, una dintre marile realizări ale Uniunii Europene. Și au existat alte tematici de discuție, precum recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale sau uh, um, faptul că trebuie să existe o mai bună concordanță între uh, um, parcursurile uh, educaționale și uh, cererile de pe piață. Dar unul dintre principalele obiective ale Uniunii trebuie tocmai să fie înlăturarea obstacolelor din calea întregirii pieței unice, care a adus atât de multe avantaje cetățenilor și întreprinderilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Repo päätöslauselmaesityksen puolesta. Sisämarkkinat ovat todiste. domnule președinte. Eu am votat pentru această rezoluție în ceea ce privește formul pieței unice, care uh, piața unică în ultimii 15 ani ne-a arătat că există beneficii, avantaje, uh, în ciuda faptului că multe persoane uh, încă sunt nemulțumite de modul în care această piață unică funcționează. Acum, faptul că noi traversăm o perioadă de criză economică, piața unică poate relansa economiile instituțiile europene și poate reprezenta un adevărat avantaj în uh, uh, economiile europene. Și statele membre trebuie să implementeze acele măsuri asupra cărora noi ne-am pus de acord. Piața internă este în continuare una dintre cele mai frumoase realizări ale Uniunii Europene și un uh, factor de progres important pe viitor. Mulțumesc! Și ultima temă asupra căruia vom avea o serie de intervenții pentru a explica voturile este cea referitoare la propunerea de rezoluție legată de lupta UE la nivel mondial împotriva HIV-SIDA. Și mai întâi are cuvântul domnul Șimanski. Panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Intensificarea acțiunilor care combat HIV-SIDA e foarte importantă atât la nivelul statelor membre cât și la nivel european. Rezoluțiile uh, pe care le avem când vine vorba de soluționarea problemei HIV-SIDA trebuie să fie sprijinite și trebuie să fie implementate. Din păcate, ca de obicei, când vine vorba de probleme de sănătate, propunerile înaintate de Parlamentul European includ și uh, idei care promovează avortul și am votat împotrivă. Mulțumim. Domnul Cashman are cuvântul. Welcome. Mulțumesc, domnule președinte. Eu salut acest raport excelent și grupul meu politic a votat pentru acest raport. Și e adevărat că, într-adevăr, trebuie să avem o abordare holistică și vreau să subliniez faptul că uh, sănătatea reproductivă a femeilor este deosebit de importantă. E nevoie de uh, contraceptive, de nevoie de contraceptive uh, de, în cazuri de urgență, e nevoie de uh, posibilitatea de a face un avort în mod legal acolo unde este necesar. Uh, trebuie să insistăm și pe programele de educație. Uh, Uh, trebuie să recunoaștem faptul că au existat evoluții foarte pozitive și progrese clare care au fost înregistrate și așa cum am spus la începutul dezbaterii, trebuie să lansăm un apel către Comisie pentru a debloca fondurile care în mod normal trebuie să fie consacrate luptei împotriva HIV și SIDA. Și aș dori să spun că promovarea și apărarea drepturilor uh, fundamentale nu reprezintă o, ceva, o atitudine colonialistă, ci reprezintă o aspirație a tuturor societăților civilizate. Mulțumesc, domnule Cașno, și acum are cuvântul președinte, salut cu satisfacție textul acestei propuneri de rezoluție, care este și unul dintre obiectivele de dezvoltare ale milionului până în anul 2015. Și, așa cum spune un alineat, majoritatea persoanelor contaminate sunt tineri și femei. Iar tot statisticile ne arată că Campaniile de informare și de luptă împotriva infectelor cu HIV-SIDA au fost foarte intense în anii 80, dar între timp practic nu mai au niciun impact pentru că mulți tineri nici măcar nu sunt conștienți de uh, uh, uh modul în care pot să fie contaminați de riscurile legate de uh, uh HIV-SIDA. Și în plus uh, nu se știe chiar că există acest test de depistare a infectării cu HIV-SIDA. De aceea, cred că este un subiect despre care trebuie în continuare să dezbatem și trebuie să informăm publicul și avem nevoie de un răspuns global. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Silvestre. Să are cuvântul domnul Murphy. 33, de milioane de oameni trăiesc uh, la ora actuală cu hiv sida 2,5 milioane de oameni sunt uh, infectați anual și peste 2 milioane de oameni mor din cauza SIDA anual. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, HIV va deveni în secolul al XXI-lea cauza principală a deceselor la nivel mondial. Aceste cifre sunt șocante și necesită o reacție reală la această problemă. Din păcate, noi mergem în direcția greșită. Finanțarea internațională a programelor HIV-SIDA uh, în țările dumneavoastră a scăzut cu 10% în ultimul timp, chiar și în Uniunea Europeană din cauza austerității din sectorul public, măsurile cu privire la promovarea antiretroviralelor au fost diminuate. Au fost făcuți, într-adevăr, pași importanți înainte în ceea ce privește garantarea accesului la antiretrovirale, dar acest lucru nu e suficient. Există brevete care protejează industria farmaceutică, ceea ce înseamnă că adesea cei care au nevoie de aceste medicamente nu le primesc. Industria farmaceutică trebuie să fie naționalizată și să acționeze în interesul democratic al cetățenilor. Pentru că, la ora actuală, Trebuie ca la nivel internațional să nu mai existe cercetare pe bază de brevete și să existe acces la medicamente pentru toți cei afectați. Mulțumim. Ultimul intervenient, domnul Philip Kleis. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestui raport, nu pentru că uh, mă opun uh, Uh, faptului că persoanele contaminate cu virusul să nu poată avea acces la uh, noi, medicamente noi sau să nu se acorde credite unor noi uh, cercetări. Nu, eu mă opun unor elemente care n-au nimic de a face cu acest dosar și care figurează în acest dosar. Spre exemplu, aliniatul 22. Acolo se pledează și citez pentru o, o posibilitate de avort uh, sigur și legal. Ori eu cred că Uniunea Europeană nu trebuie să se amestece în astfel de probleme, pentru că astea sunt competențe ale statelor membre. Dacă există state membre care nu vor să includă avortul în legislația lor, ele au posibilitatea să facă acest lucru. Raportul cere să se respecte drepturile și viața privată a celor care sunt uh, contaminați. Dar nu se pune întrebarea cum anume aceste persoane care trebuie să fie tratate, uh, spre exemplu persoane, știu eu, asistentele medicale sau medicii sau așa, cum, cum, cum vor putea acționa fără să fie la curent cu faptul că uh, pacientul respectiv este contaminat? Eu cred că și societatea la rândul său trebuie să fie protejată, domnule președinte. Mulțumesc, spune domnul președinte, cu această intervenție terminăm uh, explicațiile de vot. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mai ales tuturor celor care au făcut acest lucru cu prudență și respect în ceea ce privește timpul de alocat uh, și nu și-au depășit timpul ce le-a fost alocat. Uh, ați primit din partea Consiliului două poziții comune din prima lectură, precum și uh, motivele care au condus la adoptarea acestora, împreună cu uh, pozițiile corespondente din partea Comisiei. Și aceste documente vor fi anexate procesului verbal al acestei ședințe și Parlamentul European dispune de un termen de trei luni pentru a se pronunța asupra acestor documente, începând de mâine